situația uh, de acolo și uh, se va gândi care sunt uh, opțiunile pe care le-ar putea prezenta în cazul în care asistența Uniunii Europene este solicitată. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule comisar Calas. Au existat șase proiecte de rezoluție din partea a șase grupuri politice. Dezbaterea acum se încheie și votul urmează puțin mai târziu. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la Yemen pedeapsa cu moartea în cazul delinvenților juvenili, în special în cazul lui Muhammad Taher Tabet Samoum. Urmează acum doamna raportor, doamna Șache. Un minut. Admirăm curajul cetățenilor care sfidează represaliile violente ale guvernelor. Acest lucru s-a întâmplat la revoltele populare din Tunisia, Egipt, Algeria, Bahrain și Yemen. Generația tânără dorește ca speranța să înlocuiască situația actuală, să fie înlocuită libertatea Uh, libertatea să înlocuiască sărăcia și, și, libertatea pe internet să înlocuiască cenzura. Ne îngrijorează evoluțiile din Yemen în domeniul democrației, drepturilor omului și independenței sistemului judiciar și de asemenea persecutarea jurnaliștilor, blogărilor și apărătorilor drepturilor omului. Dar cel mai mult ne îngrijorează climatul de frică ce derivă din executarea de minori, cu toate că Yemen face parte din comunitatea internațională și și-a luat angajamentul de a nu executa minori în, prin codul penal. Nu avem mijloace exacte pentru a determina vârsta părâților, deci e foarte greu ca aceștia să se apere. Cerem președintelui Yemenului și autorităților să-și respecte propriile legi și angajamentele luate, luate față de comunitatea internațională și să oprească execuțiile de minori. Însă cerem de asemenea să se facă schimbările cerute de manifestanții de pe străzi și dorim ca condițiile lor de trai și drepturile lor să fie ameliorate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Șache. Urmează doamna Vergia pentru 3 minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Țările arabe sunt uh, zguduite de o revoltă populară care se răspândește și sper că acest lucru va continua un vânt de contestare și de demonstrație demonstrează că aceste dictaturi trebuie răsturnate și ele au fost instaurate cu complicitatea și cu tăcerea regimelor occidentale. Nici o țară nu se află la adăpost în ceea ce privește revoltele populare și, cu, și e foarte bine acest lucru. Am întârziat prea mult până ne-am dat seama ce se întâmplă în aceste țări. Și iată, continuăm acest lucru. A trebuit să așteptăm data de 2 februarie ca Parlamentul să voteze o rezoluție pe tema Tunisiei și doar în acea ședință am votat și o rezoluție cu privire la Egipt cerusem în cadrul acestor urgențe să existe o rezoluție referitoare la Algeria, însă acest lucru n-a fost încă o dată uh, refuzat, așa cum s-a întâmplat timp de luni de zile, pentru că mare majoritate din dumneavoastră ați refuzat să vedeți timp de uh, multă vreme ce s-a întâmplat în Tunisia și acum au, au loc mișcări de protest în Iran, în Libia, peste tot și pentru acesta aveți un aviz favorabil cu condiții, ce drept, dar uh, favorabil în ceea ce privește un acord de parteneriat. Același lucru e valabil pentru el Yemen, e valabil și pentru Bahrain. Uh, ei, da, exact, la, în Yemen, tocmai acolo unde președintele uh, Saleh este la putere doar de 33 de ani. Iată, deci, o democrație uh, cosmetică repartizată. Uh, cu siguranță că e mult mai bine ce se întâmplă acolo decât în alte țări, precum în Libia, pentru că acolo Gaddafi e la putere de 42 de ani de zile. Și s-a spus că nu putem vota o rezoluție astăzi pe, pe tema Yemenului fără să ținem seama de ceea ce se întâmplă în această țară. Există femei și bărbați care luptă acolo pentru libertate. Există înfruntări între cei care susțin și cei care contestă regimul. Și de la finalul lunii ianuarie până în prezent, sute de persoane au fost rănite. Ieri, un tânăr manifestant a fost ucis uh, Um, cu, printr-un glonț în uh, înfruntări și ciocniri cu poliția care încerca să disperseze manifestații. Și astăzi studenții s-au baricadat în clădirile universității și sunt înconjurați de polițiști. Și noi nu spunem nimic. Și vedem că problema pedepsei cu moartea pentru minori de asemenea reprezintă uh, un lucru grav. Întotdeauna am fost Uh, în favoarea abolirii unei astfel de pedepse și consider că orice țară care nu este în stare să abolească o astfel de pedapsă capitală nu ar trebui să dea lecții despre drepturile omului și despre democrație, chiar dacă e vorba de prima uh, putere mondială. Da, această uh, pedapsă capitală este oribilă, mai ales când este aplicată minorilor, mai ales într-o țară în care nu putem stabili o dată a nașterii cu certitudine și se folosește această uh, situație uh,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 de necunoaștere exactă a datei nașterii pentru a spune că persoana respectivă era, nu era minoră în momentul faptelor. vom vota deci o rezoluție doar pe această temă, o rezoluție care nu va face decât să sublinieze un lucru și anume necesitatea de a, a opera reforme, așa cum își doresc uh, mii de manifestanți. Și am citat acest lucru din rezoluție. Împreună cu colegii mei din ecologiști am depus trei amendamente în așa fel încât să putem actualiza această rezoluție și sper că împreună vom putea

Vă mulțumim, domnule Preda. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Romeva Irueda. Uh, yeah, thank you, Mr. President. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că uh, subiectul acesta uh, demonstrează urgența uh, și lansez un apel președintelui Saleh uh, al Yemenului pentru a pune capăt acestor uh, execuții. Uh, soluția ar fi ca pedapsa cu moartea să fie comutată uh, în ceea ce privește persoanele uh, care erau minore în momentul momentul săvârșirii faptelor și utilizăm această oportunitate Uh, uh, această posibilitate pentru a lansa un apel să nu mai existe această impunitate în Yemen. Și, bineînțeles, acum revenind la rezoluție, trebuie să uh, citim rezoluția și să vedem că Parlamentul uh, evocă, bineînțeles, și situația din Tunisia, din Egipt și uh, ține seama de faptul că demonstranții în stradă cer mai multe reforme, cer democrație. Iar cei care au fost arestați, aici e vorba de primul amendament, cei care au fost arestați trebuie să fie eliberați. Apoi, Parlamentul este îngrijorat în ceea ce privește situația socioeconomică în Yemen și uh, trebuie să depunem eforturi pentru a evita escaladarea spiritelor în uh, acest conflict. Și apoi cere guvernului să introducă reforme de, um, și tranziție către democrație și cere

semnat Convenția ONU privind drepturile copiilor și Pactul Internațional privind uh, drepturile cetățene și politice. Ambele acte uh, condamnă pedepsa, aplicarea pedepsei cu moartea în cazul minorilor. Însă, cu toate acestea, domnul Samun și domnul Abdullah se află pe lista celor care vor fi executați. Este o încălcare a legislației internaționale. Uh, Uh, situația aceasta apare din pricina faptului că nu există mm, metode de dovedire a vârstei uh, um, delinvenților. Uh, se pare că Yemenul uh, se apropie din ce în ce mai mult de politica Irlandului, însă, în același timp, Yemenul se bucură de ajutorul din partea vestului, spre deosebire de Iran. Cerem președintelui Saleh să se implice și să acorde amnistierea sau comuntarea pedepsei în aceste cazuri. Președintele Saleh are acum uh, posibilitatea de a lăsa o moștenire uh, pozitivă în țara sa, o țară care a fost atât de mult persecutată în trecut și care visează acum la un uh, viitor democratic. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Tenoc. Stimate domnule coleg Tenoc, am o de la dumneavoastră. Vă rugăm să citiți mai rar pe viitor, poate să vă scurtați textele. Asta pentru ca intervențiile dumneavoastră să poată fi înțelese nu doar în limba dumneavoastră maternă. Urmează acum uh, oratorii în numele grupurilor. Urmează mai întâi de toate domnul Marec, un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, în 1991, în Yemen, execuțiile minorilor erau interzise. Însă, începând cu 1994, această interzicere uh, nu a mai fost respectată. Foarte multe persoane, după cum s-a menționat, nu au acte de naștere, nu au documente din care să le poată fi dedusă vârsta. Dar mai sunt și alte fenomene îngrijorătoare. Există mai multe arme decât locuitori în Yemen. Conflictele fac parte din uh, rutina zilnică și foarte des copiii iau parte la aceste conflicte. Se spune că dacă ești destul de mare să ții un cuțit în mână, ești destul de mare ca să lupți. Dacă ați fost în Yemen, știți că nu uh, e rar să vezi un adolescent înarmat cu un Kalashnikov. Societatea din Yemen e foarte tânără, jumătate dintre cetățeni au sub 18 ani și foarte multe instituții încearcă să recruteze soldați minori. Trebuie să luptăm și împotriva acestui fenomen. Mulțumesc! Urmează acum doamna Iaten Machi, un minut pedeapsa domnule președinte. Pedapsa cu moartea este încă utilizată în 57 de state și unul dintre aceste state este Yemen. Grupul meu condamnă pedapsa cu moartea în general și uh, uh, intenția de a-l executa pe Mohamed Taher Tabet Samum în special. Yemenul trebuie să-și respecte angajamentele sale internaționale în ceea ce privește respectarea drepturilor copilului. E vorba de, uh, de asemenea și de um, Pactul Internațional privind drepturile civice și politice. Domnule președinte, Amnesty International a uh, redactat un raport în ceea ce privește situația din Yemen și forțele de securitate uh, se pare că sunt cele care maltratează și pur și simplu torturează manifestanții cu uh, electricitate, man, manifestanții din stradă. De aceea noi trebuie să cerem autorităților și guvernului din Yemen să pună capăt oricărei formă de violență împotriva propriului sau lor popor. Vă mulțumim. Urmează domnul Cernețchi, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi, vă promit că nu voi citi discursul, ci voi vorbi liber și uh, într-un ritm deloc alert. Uh, sunt onorat să iau cuvântul după fostul premier al uh, Suediei. Al Finlandei, îmi cer scuze. Noi, Uniunea Europeană, apelăm de o vreme încoace la abolirea pedepsei cu moartea și în special a pedepsei cu moartea aplicată în cazul minorilor. Eu militez împotriva acestui tip de pedepsă. Știu că există uh, oameni în sală care militează din potrivă pentru aplicarea în continuare a acestei pedepse. Sunt de acord cu ei atâta timp cât uh, această pedepsă se aplică doar în cazul adulților. Însă putem avea succes doar dacă vorbim cu un singur glas în discuții relațiile cu uh, autoritățile din Yemen. Autoritățile de acolo ar trebui să folosească clemența în aceste cazuri. Vă mulțumim, domnule Czarnecki. Urmează domnul Pașca pentru un minut. Ďakujem slovo, vážený pán predseda. Kolegyne... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, Toate convențiile care privesc drepturile copilului sunt uh, documente, declarații internaționale, pacturi, pacte internaționale care au fost semnate de, și ratificate de către Yemen. Conform acestora, pedapsa cu moartea pentru minori este interzisă. Tocmai de aceea, nu este posibil ca în Yemen să se ia decizii, să se aplice sentințe de genul celora care practic contravin tuturor convențiilor și pacturilor internaționale uh, semnate de către Yemen. Prin urmare, este inacceptabil ce se întâmplă acolo în momentul de față. În momentul în care guvernul iemenit spune că vrea să uh, respecte principiile democratice, ei bine, ar trebui să le atragem acelorși autorități uh, atenția asupra faptului că nu o fac. Absolut deloc. Vă mulțumim, domnule Pașca. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Seghedi. Mulțumesc, domnule președinte, estimați deputați. Cred că este important să condamnăm dictaturile și dictatorii și instrumentele dictatoriale de guvernare să le condamnăm aici în Parlamentul European, dar cred că ar trebui să încurajăm Yemenul în general să o ia pe calea către democrație. Acum că problema Yemenului este pe ordinea de zi, nu e de fapt treaba noastră să luăm o decizie în această situație. E vorba de o problemă foarte complexă și foarte neclară. Noi nu cunoaștem detaliile procedurii judiciare, nu știm uh, câți ani avea, de fapt, această persoană când a comis aceste infracțiuni de care este acuzat și nu știm dacă era minor sau nu. Mohamed Taher Tabet Samum nici măcar nu are certificat de naștere. Are niște documente școlare care nu arată clar dacă sunt sau nu sunt adevărate. Aș vrea să vă mai spun că nu e vorba de o infracțiune minoră. Această persoană este acuzată de crimă. Cred că ar trebui să avem mare grijă atunci când ne exprimăm pe această temă. În Statele Unite, de exemplu, există crime grave pentru care pedepsa cu moartea este justificată. Vă mulțumim, domnule Segedi. Urmează acum doamna Esaia. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Samuni... Mulțumesc, domnule președinte. Nu este un caz izolat, cazul lui Samum. Mai există încă alte 10 persoane care așteaptă să fie executate. Aici e vorba de o țară care, de fapt, nu are un registru al nașterilor și, deci, nu, poate, nu se poate ști dacă persoanele respective sunt minore sau majore. De aceea, trebuie să amintim faptul că Yemenul a ratificat anumite convenții internaționale uh, referitoare la drepturile uh, minorilor, convenții care îi impun să nu condamne cu pedeapsa cu moartea minori. această executare a unei sentințe uh, împotriva unui minor este de fapt, contravine de fapt și codului penal iemenit. Și contravine, bineînțeles, și legislației internaționale. Mulțumesc. Isaia. Vă mulțumim. Urmează doamna Băsescu. Un minut. Condamnarea la moarte a unui copil este de neacceptat în lumea în care trăim

acest caz este un trist exemplu a ceea ce se petrece în yemen. ca membră a parlamentului european i ca cetăeană al ue cred în importana fundamentală a dreptului la viaa oamenilor iar copiii sunt primii care trebuie apărai. fac apel la înaltul reprezentant al ue pentru a opri irul acestor execuii sângeroase. Vă mulțumesc.

Vă mulțumim, doamnă Macovei. Urmează procedura Catch the Eye. Urmează domnul, doamna Thun Holstein pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ar trebui să vorbim în momentul de față mai degrabă despre pedeapsa capitală. În Uniunea Europeană avem un cod de etică, un cod de etică care trebuie să fie promovat în toate statele cu care avem relații economice. Din păcate, în Uniunea Euro- în Europa există în continuare state care aplică pedapsa cu moartea. Situația din Yemen nu ne obligă, practic, să ne asumăm uh, responsabilitatea de a le atrage permanent atenția autorităților iemenite cu privire la aplicarea acestui tip de pedeapsă. Vă amintesc faptul că majoritatea dintre cei care se află în Yemen în așteptarea aplicării pedepsei capitale sunt minori. Trebuie să colaborăm cu Amnesty Interna International cu toate celelalte fundații internaționale care se ocupă de aceste probleme, vocea noastră trebuie să fie au auzită. Vă mulțumim, stimată colegă. Urmează domnul Obermeier pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Decizia de a condamna cu moartea minori este îngrozitoare. Yemenul a încălcat toate convențiile uh, internaționale uh, semnate. Uh, Convenția ONU privind drepturile omului, uh, copilului are un articol, și anume articolul 37, prin care uh, Uh, se interzice aplicarea pedepsei capitale pentru minori. Uh, în, moment, în cazurile date, vârsta pe care o aveau copiii, uh, persoanele, acuzații, în momentul în care au săvârșit crima, nu este cunoscută. Însă, cu toate acestea, legea șaria nu trebuie să se aplice în aceste cazuri, pentru că ar fi cazul ca noi, să reușim, prin intervenția noastră, să uh, determinăm autoritățile iemenite să renunțe întru totul la, aceste, la acest tip de pedepse. Uh, poate că sancțiunile și presiunea n-ar putea să ajungem la rezultate uh, solicitate, necesare. Vă mulțumim, domnule Obermaier, urmează domnul Silvestris pentru un minut. Grație, signor președinte. Mentre noi cui... Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici, însă, în timpul acesta există sute de condamnați la moarte care își așteaptă pedeapsa în închisorile din Yemen. De aceea trebuie să fim mult mai atenți, mult mai activi, de asemenea, pe plan instituțional. Discutăm aici despre încălcarea Convenției Internaționale a Drepturilor Omului. Uniunea Europeană nu poate să fie absentă, nu poate să stea cu mâinile în sân. Trebuie să insistăm neapărat asupra faptului că Yemen, care e partenerul nostru comercial, trebuie să respecte anumite elemente și mai ales să rezolve problema acestor condamnări. Mai ales în Europa vorbim foarte mult despre reeducare. E o chestiune fundamentală. Pedepsa cu moartea în sine nu are niciun fel de funcție de reeducare și cred că trebuie să uh, luptăm pentru acest punct. Silvestris. Vă mulțumim, domnule Silvestris. Îi dau acum cuvântul domnului comisar Calas. President, honorable members. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Uniunea Europeană în momentul în care implementează Uh, liniile directoare referitoare la pedepsa cu moartea, a fost întotdeauna activă pentru a lupta împotriva pedepsei cu moartea în Yemen. Și condamnările la moarte ale minorilor au existat de multă vreme în Yemen. Însă mai devreme acestea erau necunoscute de către societatea civilă și uh, programul uh, în favoarea tineretului uh, finanțat de către Uniunea Europeană și UNICEF a contribuit în mod semnificativ pentru a conștientiza populația atât în Yemen cât și în comunitatea internațională față de această problemă. Și programul acesta a fost desfășurat uh, împreună cu o coaliție a societății civile, organizațiilor societății civile și cu un altul uh, Consiliu pentru Tineret Uh, dar să conștientizezi lumea nu este suficient. E nevoie de acțiuni uh, concrete. Și uh, cele două cazuri care au fost astăzi evocate au avut loc primul în decembrie 2010 pentru domnul Ali Abdullah și în ianuarie 2011 pentru Tabet Samum. În ambele cazuri, executarea a fost anulată după o intervenție din partea Uniunii Europene. Uh, în așa fel încât să se poată prezenta uh, dovezi și mărturii suplimentare în ceea ce privește vârsta persoanelor respective. Însă, Uniunea Europeană și UNICEF-ul au contactat din nou președintele Saleh și acum, în funcție de informațiile noastre pe care le-am primit de la Sana, execuția a fost întreruptă, a fost uh, sistată. Uh, bineînțeles, Yemenul este obligat, are anumite obligații internaționale și are obligații și la nivelul codului său civil și penal, și anume să nu execute persoane minore. Iar motivele pentru care există aceste persoane minore care așteaptă să fie executate poate fi atribuit faptului că nu există posibilitatea de a determina cu precizie vârsta acestor persoane. Și deci, împreună cu uh, UNICEF-ul, încercăm să vedem cum anume putem asista Yemenul pentru a obține această expertiză. Uh, în, pe termen mijlociu, pe termen scurt, Uniunea Europeană va încerca să instaureze un organism independent care să fie în măsură să examineze vârsta acestor persoane. De asemenea, ne dorim să extindem capacitățile avocaților pentru a uh, propune asistență juridică acestor, acestor tineri. Pe termen mijlociu vom încerca să dezvoltăm uh, instaurarea unui uh, registru care uh, să înregistreze toate nașterile. Bineînțeles, subiectul este foarte grav, însă îl uh, abordăm în mod foarte serios și încercăm să utilizăm toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Până în prezent, guvernul din Yemen a demonstrat uh, oarecare grad de receptivitate față de demersurile noastre și noi suntem pregătiți să ajutăm acest guvern să-și îndeplinească obiectivele și pe viitor și să înlăture definitiv pedapsa cu moartea. Vă mulțumim. Avem șase rezoluții. Acum dezbatem Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc după ultima dezbatere. Următorul punct de pe ordinea de zi